acestor numiri vor, va figura la procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există observații până la adoptarea acestui proces verbal, atunci aceste numiri se vor ratifica. Vă informez de asemenea că miercuri voi semna nouă acte adoptate în codecizie și asta împreună cu președintele Consiliului. Lista acestor acte va fi publicată în procesul verbal al acestei ședințe.